extindem consensul bipartizan european în plenară. Vă mulțumesc foarte mult. Președinta, mulțumesc domnule Dav, mulțumesc tuturor pentru această lungă discuție. Votul va avea loc astăzi la ora 12, dar nu asupra acestei propuneri. Trecem acum la următorul punct care eh, este prezentarea succintă a raportului domnului Van Orden în ceea ce privește acțiunile de luptă împotriva minelor. Dau cuvântul domnului Van Orden în calitate de raportor pentru patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să spun că este o uh, dezamăgire că nu a existat timp pentru a dezbate în plenar această chestiune importantă. Există un sprijin larg din partea tuturor uh, grupurilor politice și vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru cooperarea lor excelentă. După cum știți, în 1990 se fac eforturi pentru a Uh, elimina minele terestre antipersonal. Mii de vieți se, omenești se pierd în fiecare an datorită acestor dispozitive și foarte multe persoane rămân rănite sau mutilate. Uh, forțele noastre armate au hotărât că minele antipersonal nu mai sunt un instrument necesar uh, în, în lupta pe care o poartă. Însă, din păcate, există în continuare fracțiuni uh, nestatale, grupuri nestatale care utilizează în continuare astfel de dispozitive și foarte multe persoane, foarte multe ONG-uri, foarte multe eforturi s-au făcut pentru a, a um, le îndepărta. Există un program de acțiune împotriva minelor antipersonal și sperăm s-a, uh, s-au investit foarte multe eforturi și în continuare, din păcate, nu am ajuns la sfârșitul drumului. În continuare, mai mult de 90 de ani sunt pe, 90 de, pe, de țări sunt afectate de mine antipersonal și în continuare există țări care le utilizează. În continuare sunt victime și în continuare, după 40 de ani de zile de luptă, se, se investesc foarte mulți bani Uh, pentru uh, a combate aceste dispozitive. Instituțiile europene sunt foarte puternic implicate în acțiunea de luptă împotriva minelor. Uh, Comisia Europeană este unul dintre principalii contribuabili împreună cu multe state membre, cu Statele, membre, Statele Unite ale Americii și cu Canada. În acest raport am pus accentul asupra minelor antipersonal, recunoscând faptul că și resturile explozive de război, inclusiv muniții cu disperse și alte tipuri de muniție, sunt de asemenea sunt importante. Mi-am dat seama în acest raport că uh, noi, cei din vest, avem intenții bune, încercăm să ajutăm și sigur că dacă ne autovictimizăm nu putem să obținem nimic. Uh, Cercetarea care stă la baza raportului arată foarte clar cum stau lucrurile. Există însă guverne, Burma și Libia, de exemplu, care tocmai au amplasat recent mine antipersonal. Grupuri insurgente, cum este grupul FARC, continuă să, produsă, pro, să producă propriile dispozitive explozive. Și de asemenea există și alte grupuri de insurgenți care utilizează tot mai mult dispozitive explozive um, de fabricație artizanală care nu numai că aduc victime în rândul forțelor armate internaționale, ci și în rândul populației civile de acolo. În continuare, uh, grija noastră cea mai mare este aceea că aceste mine uh, îi afectează tocmai pe oamenii de rând care nu sunt vinovați cu nimic și care în viața lor de zi cu zi dau peste ele. Uh, Um, există la Geneva un centru internațional pentru ajutor umanitar, de asemenea Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Um, există multe centre pentru deminare uh, și Serviciul de Acțiune Externă este implicat în aceste eforturi și foarte multe părți implicate au adus contribuții semnificative. Acordul uh, tuturor acestora este că ar trebui să existe o linie bugetară clară pentru uh, acțiunea de combatere a minelor. Însă, dată fiind situația de astăzi, în care toate țările se găsesc într-o situație economică dificilă, trebuie să există niște priorități în acest domeniu pentru țările care au nevoie de ajutor și, sigur, statele afectate care pot să-și permită acest lucru trebuie să uh, aloce mai multe fonduri în lupta împotriva minelor și în eforturile de deminare. Foarte multe țări au beneficiat de asistența internațională care ar putea și ele să aducă o contribuție. Și există și alte state, cum ar fi Bosnia, de exemplu, unde conflictul este încheiat, însă în continuare există resturi explozive care uh, sunt foarte periculoase. Aceste uh, țări ar trebui să-și utilizeze mai mult personalul propriu militar pentru deminare și pentru formare de oameni în acest domeniu. Așadar, cred că e nevoie de o mai bună coordonare la nivel internațional, de fixarea de priorități, de îmbunătățire a practicilor de deminare și de supraveghere și, de asemenea, de utilizarea mai eficientă a fondurilor pentru a ajunge la o lume fără mine antipersonal care

Mulțumesc, doamnă președinte. Socialiștii și democrații își exprimă satisfacția cu privire la faptul că la atâția ani după tratatul de la Ottawa se procedează în continuare împotriva minelor antipersonal. Noi uh, ne bucurăm că Parlamentul European uh, se implică în continuare pentru o lume fără mine antipersonal, pentru că și astăzi mulți oameni mai suferă de pe urma uh, acestora. Noi sperăm că pe viitor vom putea obține rezultate mai bune decât acum. Trebuie să analizăm imaginea de ansamblu și să creăm o situație care să ne ofere posibilitatea să protejăm mai bine și populațiile afectate. Cooperarea internațională nu trebuie să acopere doar minele antipersonal, ci și alte feluri de muniții. Trebuie să se pună un accent mai mare pe instruire și pe asistența acordată victimelor, pentru că deseori este vorba de copii. Aș dori să-i mulțumesc domnului raportor Van Orden pentru excelentul raport, însă aș dori să mulțumesc și pentru colaborarea cu toți raportorii din umbră. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Uh, mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de raportor din umbră și eu aș dori să mulțumesc domnului Van Orden pentru bună colaborare și pentru excelentul uh, raport realizat în care a reușit să includă majoritatea amendamentelor noastre. Îmi pare rău că nu avem și o dezbatere pe marginea acestui raport. Aș dori să atrag atenția asupra unei chestiuni care a apărut după ce am avut dezbaterea în cadrul Comisiei AFCO. În mai, o coaliție de câteva ONG-uri au publicat un raport și aș dori să vi-l arăt în ceea ce privește investițiile mondiale, în ceea ce privește deminarea, care vorbește de companii și societăți de asigurări care finanțează producția de mine în continuare și acest lucru trebuie criticat și trebuie oprit. De aceea aș dori să apelez la statele membre, la Comisie, la Consiliu și la parlamentele naționale să susțină aceste ONG-uri, astfel încât să nu mai existe investiții financiare în producerea acestor arme crude. Mulțumesc! Parole maintenant à Monsieur Obermeier. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Obermeier. Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Sute de milioane de mine antipersonal se găsesc uh, dispersate în sor în întreaga lume și, din păcate, 70% dintre cei afectați sunt civili. Convenția de la Ottawa a făcut un pas în direcția bună, însă în Uniunea Europeană ar trebui să ne uităm la statele membre. 60, la 66 de ani după cel de doilea război mondial, mai există aproximativ 700 de dispozitive neexplodate uh, sub pământ uh, și sigur că uh, toate uh, acestea, detonarea lor, costă foarte, foarte mult și până la urmă cei care trebuie să plătească costurile sunt proprietarii terenurilor. De aceea, e foarte important să avem niște orientări pentru uh, protecție uh, și Uh, din păcate, nu s-au uh, luat măsurile potrivite pentru uh, a îndepărta toate aceste pericole. Așadar, chiar și în Uniunea Europeană avem astfel de probleme, să nu uităm de ele înainte să ne uităm în altă parte. Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Kelam. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, domnul Van Orden a pregătit un raport excelent, foarte bine documentat. Sigur, uh, accentul este foarte important că se pune uh, pe această problemă. Sunt o serie de țări care nu au aderat la tratatul de interzicere a minerilor, cum ar fi Rusia și, de asemenea, S-a vorbit despre uh, existența unor depozite uriașe de astfel de uh, muniții uh, în țări. Rusia și uh, China au 100 uh, de milioane și, 200, uh, și 25 de milioane de tone de astfel de muniții în rezervele lor. Este în primul rând, uh, sarcina țărilor în cauză să-și asume uh, responsabilitatea pentru distrugerea acestor uh, mine. Un alt mesaj al acestui raport este asistența care trebuie dată victimelor. Este nevoie de o solidaritate internațională, iar Uniunea Europeană oferă asistență financiară în acest sens. Am încheiat sesiunea cash de azi și dau acum cuvântul doamnei comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. <clears throat> Salutăm uh, raportul uh, domnului Van Orden cu privire la acțiunile împotriva minelor antipersonal. Suntem de acord că s-au făcut progrese pe această temă, însă Considerăm că mai sunt multe de făcut, în special în ceea ce privește țările cele mai vulnerabile, care continuă să aibă nevoie de susținere internațională, în special în ceea ce privește asistența victimelor. Obiectivul nostru este uh, eradicarea completă a minelor antipersonal, abordând în același timp și problemele sociale. Raportul arată pe bună dreptate că în timp ce numărul de noi victime este în descreștere, uh, victimele din trecut au în continuare nevoie de asistență. Așadar, ne confruntăm în continuare cu provocări semnificative. Raportul arată că s-au făcut deja eforturi susținute de către comunitatea internațională. În aceste eforturi, statele membre au oferit susținere uh, financiară, dar și uh, politică și științifică. Asistența financiară s-a cifrat la aproape 1,8 miliarde de euro în ultimii 10 ani. Este vorba de aproape jumătate din uh, finanțarea internațională în acest domeniu. Susținerea noastră s-a făcut prin mai multe forme, prin uh, acțiuni comune în cadrul politicii externe comune, unde am uh, sprijinit dezminarea de terenuri, am susținut de asemenea și adoptarea Convenției de Ottawa, și de asemenea în ceea ce privește convingerea altor state membre să adere. Iar în momentul de față avem în pregătire o nouă decizie a Consiliului după uh, a doua convenție care a avut loc la Cartagena în 2009. În al doilea rând, prin oferirea de asistență, bugetul Uniunii a contribuit cu circa 400 de milioane de euro pentru perioada 2002-2010. În al treilea rând, suntem de acord că va fi necesar să revizuim liniile directoare în ceea ce privește acțiunile comunitare. Aceste linii directoare ar urma să asigure o coordonare a acțiunilor împotriva împotriva minelor uh, la nivelul programelor naționale. Această abordare necesită ca țările uh, beneficiare să prioritizeze acțiunile lor împotriva minelor și în cadrul programelor naționale. Și uh, ar trebui prevăzute fonduri uh, cu destinație precisă pentru aceste demersuri. În final, aș dori să asigur pe uh, deputații europeni că acțiuni au, noastre au fost finanțate atât din liniile bugetare în ceea ce privește răspunsul la situații de criză, dar și din uh, fondurile pentru asistență umanitară, precum a fost cazul în Sudan. În final, permiteți-mi să subliniez un aspect important care nu a fost menționat în raport. Ne îngrijorează numărul în creștere a victimelor uh, ca rezultat a minelor amplasate de actori nestatali. Aici este nevoie de un efort comun a tuturor uh, statelor semnătare a Convenției de la Ottawa. În final, permiteți-mi să vă asigur că acțiunile europene împotriva uh, minelor vor constitui în continuare o prioritate și vă mulțumesc pentru acest raport. Mulțumesc că uh, sus, suspendăm ședința până la ora 12 când începe votul. Pe curând!